și pentru o acțiune mai eficientă pe viitor în calitate de instrument de solidaritate europeană în favoarea lucrătorilor um, concediați. Mulțumesc, domnule președinte. Cu aceasta, acest schimb de opinii a fost încheiat. Votul va avea loc mâine. Urmează acum raportul domnului Kurt Leisner, interconectarea registrelor comerțului. Dau cuvântul raportorului timp de 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi și stimați colegi. Cât de importante sunt registrele comerțului, portofoliile de tranzacții sau registrele antreprenoriale, așa cum se spune în Austria, acest lucru este evident din numărul de directive care au fost încheiate pe această temă. Prima dintre ele a fost uh, realizată în anul 1996 și de atunci au avut loc o serie de modificări. Prima în 2003, uh, în care s-a prevăzut uh, realizarea electronică a acestor registre și se vorbea și despre accesul transfrontalier care trebuie să fie îmbunătățit în mod decisiv. Aceste registre sunt ținute internațional și este important să știm ce poate fi înregistrat la nivel național și care sunt competențele de la nivel național în uh, viitorul apropiat nu se va modifica mare lucru pe această direcție. În ceea ce privește accesul la aceste registre, acesta trebuie îmbunătățit și acest lucru nu trebuie subliniat în mod expres, este clar că așa trebuie făcut. Problematica prezintă două complexe. Accesul uh, cetățenilor în general și al oricărui uh, al oricărei persoane interesate la aceste registre, fie că este vorba despre un consultant financiar sau fiscal, acest acces trebuie să fie îmbunătățit uh, peste granițe. În al doilea rând, interoperabilitatea, colaborarea între registre este uh, foarte importantă și trebuie îmbunătățită. Se referă, uh, ne referim la acele cazuri în care întreprinderile au sediul principal într-un anumit stat, dar au filiale în alte state care sunt și ele înregistrate. Dar înregistrarea principală este în statul unde există sediul principal și lucrurile sunt tergiversate mult prea mult. Acest fenomen poate că ar putea să fie automatizat astfel încât înregistrarea filialelor să aibă loc uh, automat. Este foarte bine că se uh, revizuiește această directivă pentru că uh, prin această formă electronică multe aspecte sunt îmbunătățite. Aș vrea să atrag atenția asupra unui punct. Informațiile din registrele comerțului nu trebuie comparate cu alte informații la care există acces, pentru că ele au valoare juridică și această valoare juridică este uh, transmisibilă și diferită de la un stat la altul. De aceea, utilizatorii trebuie să cunoască acest lucru, lor trebuie să li se atragă atenția asupra acestui lucru, astfel încât să nu privească cu propria lor perspectivă registrul comerțului dintr-un alt stat. De asemenea, formatele STA ar putea fi uh, transformate într-unele standardizate, deci să existe registre uh, ale comerțului unitare. De asemenea, limbajul ar putea fi îmbunătățit și ar fi bine ca aceste înregistrări să fie puse la dispoziție în toate limbile. Există mai multe inițiative, există cea din partea EBR, așa numită inițiativă Pride, care din punctul de vedere al meu și al colegilor, ocupă acest domeniu și îl aprofundează. Uh, Există o serie de dezavantaje și anume lucrurile se desfășoară pe bază de voluntariat și toată lumea trebuie să se implice. În al treilea rând este vorba despre o etapă de cercetare, o etapă de testare. Eu și Parlamentul nu dispunem încă de o expertiză tehnică, nu a fost treaba noastră să facem acest lucru, însă în cadrul acestor inițiative trebuie promovată această directivă și aceasta este părerea tuturor colegilor. Lucrurile nu pot avea succes decât dacă toată lumea se implică în mod corespunzător. Există o propunere legislativă, în acest sens și dacă toată lumea se implică în mod voluntar și lucrurile funcționează cum trebuie, nici măcar nu mai este nevoie de o obligativitate legislativă. Important este ca lucrurile să fie promovate atunci când și nivelul tehnic a atins nivelul corespunzător. Important este ca statele membre să se implice în mod egal și în final doresc să le mulțumesc colegilor care au participat și consultativ și în toate sensurile. Sper că această directivă să poată fi votată și să se bucure de susținerea tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye, 5 minute și dau cuvântul doamnei Roitova. Děkuji. Vážení kolegové, to, že... Mulțumesc. Dragi colegi, faptul că registrele comerțului nu au fost încă integrate este o deficiență a Comisiei ca organism de coordonare, pentru că statele membre sunt obligate să aibă registre electronice și 19 țări au uh, înscris uh, registrele în proiectul european, însă calitatea informațiilor uh, este variabilă. Anumite state nu uh, au transmis informații fiabile. Fac un apel adresa Comisiei uh, pentru a acorda o atenție foarte mare acestei chestiuni și aș vrea să cer celelalte state membre, celor uh, E8 state membre să acorde fondurile necesare pentru această inițiativă. Mulțumesc, doamna Regner. Nu, nu, doamna, doamna nu, doamne Țicău, doamna Regner. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc raportorului pentru buna colaborare. Practic toate amendamentele de compromis au putut fi uh, integrate și s-a ajuns la compromisuri foarte bune. Pe scurt, câteva puncte din partea grupului meu parlamentar. Uh, participarea obligatorie a tuturor statelor membre, care a fost deja menționată, în al doilea rând, să existe un acces public printr-un singur portal oficial de acces. În al treilea rând, uh, protecția consumatorului este foarte importantă și anume informațiile să fie de încredere și să fie actualizate. Acest lucru este valabil uh, și este foarte important pentru consumator și de asemenea ei trebuie să fie um, informați referitor la efectele juridice. Uh,

este armonizarea údajov. Ținând cont de piața internă și de posibilitățile de creștere economică, această armonizare a datelor din registrele comerțului și modul de colectare al acestora este un lucru foarte important. Noi trebuie să reușim să utilizăm cât se poate de eficient registrele comerțului. În felul acesta vom putea să facilităm accesul pentru utilizatori și să consolidăm poziția noastră, pentru că transparența este un cuvânt foarte important și de asemenea siguranța juridică. De aceea mi se pare foarte important important ca datele să fie armonizate și acest lucru trebuie să se întâmple în toate statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, transparența poate crește și în felul acesta datele pot fi utilizate mai bine, chiar dacă sediul comercial al companiei este schimbat și se deschid filiale în alte state membre sau în cazul fuziunilor. În felul acesta putem câștiga foarte multe. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Kill Nielsen Ați dorit să luați cuvântul? Nu? Bun. Minunat, în felul acesta câștigăm timp și dau acum cuvântul domnului comisar, domnule Cioloș, vă rog, aveți cuvântul în numele comisiei. Doamna președinte, Doamna președinte, domnilor și domnilor deputați, interconectarea registrelor comerțului este un proiect util pentru a spori transparența actorilor economici pentru a restabili încrederea și pentru a favoriza accesul IMM-urilor la piața economică. Aș vrea să-l felicit pe domnul Lechner și Comisia pentru Afaceri Juridice pentru acest raport. Punctele noastre de vedere coincid în bună măsură. Comisia Europeană va prezenta cel târziu în 2011 propuneri legislative care vor ține cont de concluziile dumneavoastră. Criza economică și financiară a evidențiat importanța transparenței pe piațele financiare și pe uh, alte piețe. Pentru ca cetățenii să aibă încredere, trebuie să aibă acces la informații oficiale, fiabile și actualizate cu privire la întreprinderi. Registrele comerțului joacă un rol esențial pentru că uh, pun uh, la dispoziția publicului informații asupra societăților. Ori dacă este ușor să ai acces la astfel de informații în uh, statul membru în care a fost înregistrată societatea, adesea este greu, din motive tehnice sau lingvistice, să ai acces la aceleași informații dintr-un alt stat membru. Interconectarea registrelor comerțului va reprezenta un instrument uh, suplimentar de informare cu privire la IMM-uri pentru consumatori și salariați. Dați-mi voie să fac câteva observații cu privire la anumite aspecte din raportul uh, domnului Lechner. Iau notă de preocupare dumneavoastră cu privire la poverile administrative suplimentare care ar putea să decurgă din interconectarea registrelor. Și pot să vă asigur că nu intenționăm în niciun caz să impunem noi costuri directe sau indirecte întreprinderilor dorim să facem în așa fel încât toate țările membre să fie obligate să participe la mecanismul de cooperare. Pentru că un astfel de mecanism nu are sens decât dacă este susținut de toate țările membre. Cât privește cooperarea pentru actualizarea sistematică a informațiilor cu privire la filiale din străinătate, Comisia va propune pe cale legislativă un astfel de mecanism la care statele membre să fie obligate să participe. Este vorba despre o verigă lipsă pe piața internă. Preconizați de asemenea instituirea unui punct de acces unic la informații. Împărtășim obiectivul uh, accesibilității datelor furnizate de registrele naționale. Consumatorii, IMM-urile, administrațiile naționale din celelalte state membre trebuie să poată avea acces la aceste servicii fără niciun fel de obstacol. În același scop vrem să se ofere informații în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Este vorba despre o condiție sine qua non pentru a ne atinge obiectivul de a apropia piața internă de cetățeni. Utilizatorii registrelor trebuie să fie informați în privința conținutului diferit al registrelor, pentru că acest conținut poate să varieze mult de la o țară la alta. În ceea ce privește calitatea informațiilor, este clar că informațiile furnizate trebuie să fie fiabile, actualizate și accesibile. Parlamentul European transmite un mesaj puternic, un mesaj care este bine recepționat de către Comisie. Vă asigur că orice inițiativă a Comisiei va respecta protejarea datelor cu caracter personal sau comercial. Domnilor și domnilor, acest raport arată că Parlamentul se implică foarte mult în uh, sporirea interoperabilității registrelor comerțului în beneficiul consumatorilor, întreprinderilor și lucrătorilor. Această inițiativă va îmbunătăți piața internă și Comisia așteaptă cu nerăbdare adoptarea acestui raport în plenară. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Cu această schimbul de opinii s-a încheiat și votul va avea loc mâine la orale 12.30. Trecem mai departe la raportul domnului Țvif, care referitor la competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor acordurilor în materie civilă și comercială. Dau cuvântul